Uh, let's start, colleagues. The point number five is report on the implementation of Directive 2012-29-EU. Dragi colegi, să începem cu stabilirea standardelor minime pentru drepturile victimelor unor infracțiuni. Dragi colegi, uh, le urez bun venit colegilor de la Comisia FAM pentru discutarea împreună cu ei a amendamentelor. Este vorba de asigurarea protecției cetățenilor europeni, pentru că din ce în ce mai multe persoane călătoresc, uh, trăiesc sau uh, studiază în străinătate și sunt confruntate cu infracțiuni uh, în, țar, în țări care nu sunt țările lor natale coraportorii au făcut o evaluare a măsurilor luate de statele membre pentru a permite persoanelor să-și cunoască drepturile și obligațiile prin această oferite din, prin această uh, directivă. Astăzi avem oportunitatea să ascultăm, să ascultăm pe raportori și, corap și raportorii din umbră în ceea ce privește cele 248 de amendamente depuse la acest raport. Aș vrea să încep prin a da cuvântul doamnei Hannibal, co-președintă uh, astăzi. Mulțumesc și bun venit la această reuniune. Sper că vor mai sosi câteva persoane uh, în curând. Aș vrea și eu să mulțumesc colegilor de la Comisia Libe pentru buna cooperare pe care am avut-o la acest raport. Cred că am reușit să ajungem la o relație bazată pe cooperare. Acest uh, raport completează raportul privind Ordinul de Protecție European. După cum știți, ambele acte normative fac parte din ceea ce numim pachetul pentru victime. Proiectul de raport face recomandări concrete pentru a îmbunătăți directiva, permițându-i să devină mai eficace, și uh, pentru a ne asigura că victimele uh, infracțiunilor uh, primesc sprijinul de care au nevoie peste tot în Uniunea Europeană. Am să dau cuvântul acum coraportorilor. Ei vor prezenta poziția lor privind amendamentele depuse. Începem cu doamna Jimenez Beseril, timp de 5 minute. <laughs> Thank you, Chair. În eh, primul rând... Mulțumesc, doamne președinte. În primul rând, voi vorbi în limba spaniolă, deci vă rog, puneți-vă căștile. În primul rând, mulțumesc tuturor uh, eurodeputaților care au contribuit la acest raport. Uh, susțin majoritatea amendamentelor pentru că ele îmbogățesc textul. Voi face o mică prezentare. Această directivă inițiată în 2012, după cum spunea doamna Hannibal, face parte din acest pachet pentru victime și a fost adoptată pentru că ne-am dat seama că nu, aproape că nu exista, exista legislație uh, de susținere pentru victime. Avem și Ordinul European pentru Protecția Victimelor și nu exista nici uh, decât o decizie cadru care fusese foarte stabil implementată. Majoritatea amendamentelor care au fost depuse țin de locul, de rolul victimei în timpul proceselor penale. Este, se vorbește despre standarde minime, încercăm să extindem acest uh, aspect, însă este vorba despre rolul victimei în timpul procesului penal. Este foarte uh, util să ne gândim și la cazurile când victimele sunt și martori, caz care apare destul de des. Uh, să avem o legislație pentru victime și care să susțină victimele. Uh, dreptul penal uh, se centrează asupra agresorului și nu menționează nimic despre victime. De aceea, ni se pare foarte important să profităm de acest moment pentru a uh, face să se ia notă de acest lucru. Așadar, ca victimele să nu sufere de o victimizare secundară mai multe victime merg în, mai multe amendamente merg în acest sens, 52 și așa mai departe, 51, 57, 104, 178 și 200 28 și 227 se referă la importanța uh, acordului de la Istanbul, care nu exista în textul din 2012, iar aici uh, se vorbește despre uh, beneficiile ratificării acestei convenții. De asemenea, uh, uh, se vorbește și despre criminalizarea hărțuirii în toate statele membre. Nu este din pă- am lucrat și cu doamna Besera în acest sens și de asemenea am uh, insistat asupra faptului că, indiferent care ar fi statul de reședință, victima uh, beneficiază de toate drepturile. Există o serie de amendamente unde deputații cer statele membre să protejeze victimele uh, fără documente oficiale, care acestea să poată să denunțe un delict fără să se teamă de persecuții sau punere sub acuzare. Trebuie să ne gândim că uh, dacă sunt victime care au fost uh, victimele traficului de ființe umane, uh, acestor persoane este frică să denunțe aceste fapte de teama de a fi expulzate. Doamna Corața Bild a susținut această cauză, a depus o serie de amendamente în legătură cu copiii și violența de gen deci trebuie să uh, ca, aceste, ca aceștia să fie considerate victime mai vulnerabile. În țara mea, Spania, în momentul actual există o mare alarmă socială datorită asasinatului de către co- de co- asasinatelor de copii, violurilor și uh, trebuie să evidențiem uh, mult mai mult această plagă. Trebuie să uh, insistăm că uh, uh, autoritățile trebuie să acorde formare uh, corectă pentru cei care aplică uh, legea, pentru că aceștia să știe cum să trateze victimele. Uh, Există și amendamente care consolidează această, uh, acest aviz, de asemenea campania de conștientizare pentru a sensibiliza victimele uh, și pentru a sensibiliza societatea în general. Din păcate, nu toate statele membre au executat în mod corect articolul 22 din directivă. O evaluare individuală este necesară pentru a ști care sunt, care sunt nevoile specifice ale fiecărei persoane și lipsa de implementare a articolului 22 a creat foarte multe probleme, de exemplu pentru victimele terorismului. De aceea mă bucur că aceste victime ale terorismului sunt uh, apar în diverse uh, amendamente pe vreme ce în 2012 nu erau menționate în niciun considerent. Există o uh, diferență foarte ma- o, o lacună foarte mare în uh, protecția pentru aceste victime. Atacurile teroriste de la Bruxelles, Nisa, Barcelona au uh, provocat foarte multe victime și știu pentru că acest, aceste victime nu au primit uh, ajutorul menționat în directivă. Comisia pentru terorism organizează o audiere vinerea aceasta în legătură cu, cu uh, uh, drepturile victimelor. În ianuarie vorbeam despre lipsa de ajutor pentru victimele atentatului de la Bruxelles. De asemenea, o audiere în Parlamentul eh, belgian a, am, a, a, a dat voce victimelor care și-au exprimat consternare în legătură cu felul cum au fost tratate. Eh, în foarte puține cazuri, autoritățile respectă prevederile directivei de aceea am prezentat amendamentele necesare. Credem că victimele terorismului sunt pot să uh, fie recunoscute ca un grup uh, separat, bineînțeles ca și toate victimele. Însă Trebuie să acordăm atenție acestor victime ale terorismului pentru a le proteja demnitatea. Am depus amendamentul 203 care insistă că statele trebuie să uh, introducă uh, am, sancțiuni penale pentru glorificarea unui act terorist Eh, dat fiind că acest lucru afectează în mod negativ eh, victimele acestor acte. Și mulțumesc pentru colaborarea foarte fructoasă cu mulți eurodeputați eh, și colegi raportori din umbră. Forma finală a raportului este bună, reprezintă consensul tuturor și cred că cu toții independent de ideologie, vrem să susținem victimele și să le punem pe primul loc. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc pentru această intervenție foarte interesantă. Aș vrea acum să-i dau cuvântul Angelica Imlinar, dar ea nu poate fi prezentă. Beatrice Besera Basterecea îi va citi comentariile. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele coraportoarei ALDE, Angelica Mlinar, aș vrea să vă prezint comentariile sale privind amendamentele. Noi de la ALDE salutăm excelenta contribuție din partea colegilor Pare să existe un consens și nu vedem să există amendamente pe care să nu le putem sprijini. Amendament. Doamna Mlinar este încrezătoare că vom ajunge la un raport cuprinzător pentru drepturile victimelor. În ceea ce privește Convenția de la Istanbul, salutăm amendamentele care uh, subliniază importanța ca un element cheie pentru protecția victimele, victimelor. Aș vrea să menționez că suntem într-un moment cheie acum. Este esențial să promovăm uh, ratificarea din partea UE uh, a Convenției, deoarece Convenția de la Istanbul este un instrument uh, cuprinzător, obligatoriu. E bazat pe o serie de piloni prevenirea violenței, protejarea victimelor și urmărirea în instanță și pedepsirea făptașilor. Nu ne putem închipui un instrument mai bun pentru a combate violența împotriva femeilor, violența în general în familie și pentru a proteja victimele, pentru că tipurile de violență incluse acolo depășesc um, ceea ce este inclus în cadrele uh, Uh, naționale. Deci uh, considerăm că trebuie uh, acordată atenție uh, femeilor și copiilor victime ale traficului uh, și victimelor exploatării. Mulțumim coraportorilor. Acum, dacă dorește cineva să intervină, o poate face, însă vă rugăm să fiți succinți pentru că nu avem foarte mult uh, timp astăzi. Întâi doamna Corața Bild. Mulțumesc uh, doamnelor cu președinți. Sprijin acest raport uh, excelent și munca depusă de către Teresa și Angelica. Este foarte important să avem o, politică de protecție solidă pentru a combate impunitatea și a crea încredere pentru victime, mai ales uh, pentru victimele violenței bazate pe gen, uh, abuzului sexual împotriva copiilor, uh, exploatării sexuale și așa mai departe. Este foarte important ca aceste crime să fie raportate. Și tocmai de aceea acest raport este atât de important. Statele membre trebuie să facă mai mult și mai rapid pentru a, implementa, a transpune și a implementa această directivă. După aproape 2 ani, toate statele membre încă nu au... Uh, nu toate statele membre au um, um, transpus această uh, directivă și, de asemenea, în ceea ce, ce privește victimele copii, aș vrea să-i sprijin, să, să le mulțumesc tuturor celor care au cosemnat amendamente împreună cu noi pentru protecția copiilor uh, în ceea ce privește dubla victimizare, victimizarea repetată. De asemenea, sprijinim uh, accentul pus pe accesul la justiție pentru toată lumea, pentru îmbunătățirea uh, informațiilor acordate victimelor, îmbunătățirea informării transfrontaliere, pentru că vorbim despre crime transfrontaliere, sprijin acordat victimelor fără discriminare și, după cum uh, spunea deja Teresa la articolul 22, abordarea bazată pe persoană, evaluarea individuală, pentru că fiecare victimă este diferită, are nevoi diferite. În ceea ce privește amendamentele, uh, și le mulțumesc colegilor pentru că le-au cosemnat. Trebuie să consolidăm partea uh, ce ține de uh, victimele copii. Ați menționat uh, deja copiii victime ale traficului. Mulțumesc tuturor celor care au menționat sau care au făcut o referire la Convenția de la Istanbul. E foarte important să fie inclus ceva privind protecția victimelor. Noi din nou am depus amendamente pentru ca toate statele membre să ratifice și să implementeze Convenția de la Istanbul. Este singurul uh, tratat internațional care se ocupă de asta. De asemenea, am vrea să includem hărțuirea. Și aceasta este inclusă în Convenția de la Istanbul. Convenția de la Istanbul solicită tuturor statelor membre să um, facă din hărțuire o um, Uh, infracțiune. De multe ori se întâmplă să se uh, ajungă la violență când victimele nu au fost luate în seamă când ele s-au plâns. Și până la urmă, aceste femei uneori ajung să fie ucise. Aș vrea și să aduc un omagiu unei fete de origine italiană și egipteană care a fost ucisă în Londra. A fost bătută cu un an în urmă, a, a solicitat ajutorul de mai multe ori și până la urmă a fost masacrată. Avem o responsabilitate să facem ceva. Statele membre trebuie să acorde uh, mai mult uh, sprijin pentru uh, um, hotline, pentru uh, liniile telefonice de ajutor, um, ajutorul trebuie să fie oferit cel puțin în, într-o altă limbă, pe lângă limba națională. Este important ca o victimă să nu piardă accesul uh, la uh, o protecție pentru că nu înțelege limba în care îi se vorbește. Este important ca statele membre să uh, construiască aceste capacități. De asemenea, statele membre trebuie să uh, creeze capacități de sprijin și nu numai să delege către ONG-uri. Societatea civilă face o treabă excelentă, însă nu este suficient. Trebuie să se investească mai mult în, um, um, în adăposturi, în um, servicii sociale și în facilitarea accesului la acestea. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor și coraportorilor și aștept cu nerăbdare cooperarea. Mulțumesc, urmează doamna Kaufmann. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc ambelor coraportoare. Au prezentat un raport excelent pe un subiect cât se poate de important și anume protecția victimelor. S-a spus deja, accentul este pus întotdeauna pe făptași, dar cum le merge victimelor, ce drepturi au, este ceva ce este prea desuitat. Și mi se pare bine să uh, discutăm în acest raport despre cum este aplicată directiva privind protecția victimelor. Doamna Corața Bil tocmai la asta s-a referit. Din punctul meu de vedere, este cât se poate de inacceptabil ca anumite state membre, după atât de mult timp, să nu fi uh, transpus această directivă. Mă uimește de asemenea faptul că Comisia nu a uh, venit cu un raport privind uh, transpunerea. Trebuia, de fapt, să o facă din noiembrie anul trecut. Deci se vede foarte clar că acest uh, subiect pare să nu fie o prioritate în statele membre și în cadrul Comisiei și mi se pare foarte supărător acest lucru, mai ales din perspectiva victimelor. Mm, știu că nu mai avem timp, aș dori să mă refer la un singur element. O parte dintre amendamente, și anume amendamentele pe care le-am depus, o parte dintre ele este vorba de perspectiva um, victimelor cu uh, statut de migrant. Um, studiile au arătat că simplul statut de migrant crește enorm um, probabilitatea de a deveni victima unei infracțiuni. Și cred că persoanele, respectiv migranții, migrantele, de multe ori se tem să, să se plângă la autorități sau la poliție, să spună că au fost victime, tocmai pentru că se tem că vor fi repatriate. Cred că trebuie să punem accentul pe nevoia de canale sigure pentru toată lumea, indiferent de statutul de ședere al persoanei. Deci să poți să, um, uh, să te plângi uh, și să te bucuri de protecție. De asemenea, aceste persoane trebuie să fie protejate de uh, repatriere, cel puțin uh, atâta timp cât uh, mai sunt în uh, curs procedura. Și asta este conform procedurii de la Istanbul. Mulțumesc, le mulțumesc încă o dată raportoarelor. Cred că aici la Parlament uh, transmitem un semnal clar pentru protecția victimelor. Mulțumesc! Thank you. Um, mulțumesc! Doamna Chienghe, mai departe. Mulțumesc, domnul președintele, mulțumesc și eu, doamnelor raportoare, pentru raportul de foarte bună calitate pe care ni l-au prezentat. Am înaintat și eu câteva amendamente pe marginea acestui text și mă alătur celor spuse de antevorbitori în ce privește victimele vulnerabile pentru că nu există încă o definiție clară a tuturor acestor categorii de victime. Ar trebui precizate care sunt persoanele, ar trebui precizat care sunt persoanele care intră în această categorie a victimelor vulnerabile, dacă dorim să asigurăm o protecție eficientă a tuturor victimelor. Mă refer în special la persoanele care sunt victime ale mm, infracțiunilor generate de ură, Uh, Maria Mustafa, care a fost uh, lovită și apoi uh, a fost ucisă, nu a fost ascultată atunci când făcuse denunțuri la Londra cu câteva zile înainte. Dar nu e un caz singular. Cei care l-au ucis pe Luca Traini în Italia au rămas încă nepedepsiți în justiție pentru că uh, cei care ar fi trebuit să depună denunți erau uh, migranți și riscau să fie repatriați. Și, uh, deci trebuie să oferim o asistență deosebită a tuturor categoriilor de victime, inclusiv victimelor urmăririi prin hărțuire, în scopuri de hărțuire. Mai ales este cazul femeilor. Se Uh, drepturile uh, victimelor trebuie să, uh, drepturi drepturile victimelor trebuie să fie transnaționale, nu există bariere în această materie. Deci, indiferent de naționalitatea lor, persoanele acestea ar trebui să se bucură de sprijin și asistență. Mulțumesc. Doamna Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte victimele infracțiunilor sunt numeroase în Uniunea Europeană, după cum ne arată acest raport. Din ce în ce mai multă lume călătorește în interiorul și în afara Uniunii Europene și uh, uh, pot, uh, persoanele pot să devină victime ale infracțiunilor potrivit definițiilor din directiva din 2012, însă, din păcate, multe state membre nu au transpus această directivă. De aceea, susțin cele spuse de doamna Jimenez în ce privește victimele terorismului. Pentru că în Franța sunt numeroase victime ale atentatelor teroriste care încă nu au fost uh, compensate, nu au beneficiat de compensație. Mă refer în special la victimele colaterale. Sunt persoane care uh, nici la trei ani mai târziu uh, nu s-au bucurat de o asistență în acest sens. Colega mea m-a rugat de asemenea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca pe care a depus-o, o muncă de foarte bună calitate. În raport se precizează numeroase eh, aspecte legate de drepturile victimelor și, eh, în special, eh, este vorba aici de crimele, de infracțiunile de incitare la ură, de infracțiunile împotriva persoanelor LGBT și pentru a combate aceste fenomene ar trebui să se asigure uh, linii verzi uh, la care persoanele să poată suna, mai ales în ce privește victimele unor infracțiuni sexiste. Domnul Marcelesi. Mulțumesc, doamne președinte, mulțumesc raportoarelor pentru acest uh, raport. Majoritatea statelor membre nu au pus în practică politici care să garanteze că migranții fără documente pot să denunțe cazuri de violență de gen, uh, împotriva colectivului LGBTI, de condiții de muncă, aceste situații fac ca imigranții să fie mult mai mult vulnerabili, în special femeile și fetele. Și de aceea trebuie să asigurăm succesul pentru toate victimele uh, și pentru toate persoanele, indiferent de statutul său de reședință și că membru al Comisiei uh, Femeilor insistă asupra cazului victimelor uh, violenței de gen. Uh, unele state din Uniune nu au ratificat Convenția de la Istanbul. Mi se pare inacceptabil acest lucru și mi se pare îngrijorător că președinția bulgară nu dorește să ratifice această convenție și victimele violenței de gen trebuie să fie uh, tratate separat și uh, trebuie ca uh, perso- persoanele din partea din rândul autorităților care se ocupă de aceste victime trebuie să fie formate special. Este capacitarea femeilor este extrem de importantă pentru ca violența de gen să fie Uh, rezolvate și să fie integrată corespunzător în acest cadru juridic. Vă mulțumesc. Mulțumesc, dorește Comisia să adauge ceva? Dacă se poate, succint. Mulțumesc. Mulțumesc că îmi dați cuvântul, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte bun și cuprinzător și pentru discuția de astăzi. Câteva elemente noi legate de activitatea noastră. Vrem să vă asigurăm că pentru noi directiva aceasta este de mare importanță și corecta sa implementare este monitorizată, corecta și completa tra transpunere. Am lansat comunicarea am lansat o procedură uh, împotriva a șase state membre pentru netranspunere, uh, dintre care trei au înaintat uh, dintre care două au primit și o motivare uh, în acest sens, Grecia și Irlanda, iar trei state au uh, făcut o transpunere parțială, Irlanda, România și Slovenia. Continuăm să deschidem Uh, proceduri de încălcare împotriva 16 state membre care, deși au declarat că au transpus directiva, nu au făcut-o în realitate, fără să notifice acest lucru. În absența măsurilor de, punere în, în, uh, de, de implementare, uh, vom continua procedura de infringement sau vom deschide o nouă cauză. raportul cu privire la studiul pe care îl facem pe marginea acestei probleme va fi publicat în 2019. Verificăm cum se transpune fiecare dispoziție în parte în legislația națională și cum se aplică aceasta în practică în statele membre și pe parcursul acestei verificări ne concentrăm pe lacune, pe uh, elementele pe care pe bună dreptate le-ați semnalat în raport și pe care le includem în recomandări. Vrem să vedem cât de cuprinzătoare, cât de acoperitoare e definiția victimelor, dacă se aplică în mod fără discriminare și victimelor care nu dețin uh, statut de uh, rezident. Dacă se aplică tuturor categoriilor de victime, în special acelora care au nevoi speciale. Analizăm și modul în care se stabilesc măsurile de sprijin pentru aceste victime, cum funcționează sistemul și din ce este finanțat. Deci vrem să avem o imagine completă. Analizăm și aspectele legate de formarea profesională a celor care se ocupă de victime, astfel încât ele să fie tratate de toți actorii din justiție cu demnitate și respect analizăm ultimele date și statistici pe care le-am primit de la statele membre și care ar fi trebuit uh, să fie transmise până în 2017, dar care încă ne mai parvin. Cum spuneam, Comisia va publica raportul cu privire la implementarea directivei în 2019. Cât privește uh, asistența pentru implementare, aceasta este în curs. La începutul acestui an am discutat cu peste 100 de experți cu reprezentanții guvernelor în legătură cu importanța acestei directive pentru victime și statele membre și-au reafirmat angajamentul față de implementarea corectă a, victim, a directivei. Urmărim finanțarea corectă a proiectelor pentru aspectele legate de justiție, proiecte care sunt menite, printre altele, să mm, sensibilizeze publicul la drepturile victimelor. Avem 2,5 milioane de euro puse deoparte pentru granturi pentru astfel de proiecte și ajutăm statele membre la punerea în aplicare a achiului în materie de protecția a victimelor, celui mai recent achi, în special pentru a pune în aplicare directiva pentru asistența uh, victimelor terorismului. Avem 1,5 milioane de euro puse deoparte pentru expertiză. Puteți încheiat, vă rog frumos, această intervenție pentru că mai avem și restul reuniunii de ținut. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, Comisiei dacă Teresa dorește să adauge ceva în încheiere. Sorry, did you give me the floor? No. Oh, yeah. Uh, oh, Mi-ați dat cuvântul? Da. Bun. Trebuie, știu că trebuie să votăm foarte pe scurt. Cred că am lucrat foarte, foarte bine. Uh, majoritatea problemelor au fost ridicate de, și de către colegii mei. Trebuie să știm că este o directivă care stabilește standarde minime în legătură cu uh, um, uh, tratarea victimelor în timpul proceselor penale. Sunt și alte directive care se referă la traficul de persoane, la uh, tratamentul copiilor, însă aici este vorba de procesul penal și nu aș dori să lărgim foarte mult uh, domeniul de aplicare. Însă dorim ca uh, statele membre să pună în aplicare puținul care se cere prin această directivă. Pentru că dacă nu se respectă directiva din 2012, uh, cu atât mai puțin se respectă drepturile din uh, uh, directiva actuală. Victimele nu au dreptul la traducere și așa mai departe. Majoritatea lucrurilor Uh, despre care vorbim aici au fost respinse de către uh, Consiliu, însă este nevoie de câteva măsuri concrete. De aceea uh, aș dori să susțin toate amendamentele dumneavoastră, însă trebuie să ne gândim și la faptul că aici este vorba de un instrument concret pentru ca victimele din Spania care călătoresc în Italia sau în alt stat european să fie recunoscute ca atare chiar dacă nu au documente oficiale. Nu putem să introducem în acest raport absolut tot. Trebuie să adoptăm uh, uh, raportul actual, însă uh, până după ce vom reuși aceste lucruri, vom trece și la celelalte probleme. Mulțumim doamne, domnilor, doamnelor raportoare și colegilor din celelalte comisii. Uh, before... Înainte de a începe votul, aș dori să vă atrag atenția, dragi colegi, că m-am întâlnit cu 25 de judecători polonezi și reprezentanța Comisiei Europene a organizat uh, această reuniune, una dintre, uh, unul dintre obiectivele acestei reuniuni fiind acela de a vorbi despre uh, statul de drept din, situația statului de drept din Polonia și ultimele modificări legislative din această țară pe 1 martie între 9 și 15 și 11 pe 31 martie de uh, va avea loc această reuniune. Acesta a fost un anunț. Da. Yep. <clears throat> În ce privește informația legată de votul de astăzi, ea a fost distribuită de secretariat săptămâna trecută, totuși aș dori să vă reamintesc care este procedura pe scurt. Potrivit regulamentului prin care se stabilesc drepturile fundamentale, um, LIBE este consultată pentru numirea membrilor Comitetului Științific al FRA compus din 11 persoane independente cu înalte calificare în domeniul drepturilor omului. Termenul, mandatul pentru fiecare membru este de 5 ani. Actualul mandat al membrilor acestui comitet expiră în iunie 2019. Uh, Există 21 de candidați pe lista scurtă, iar uh, votul se va uh, exprima secret. Fiecare persoană va fi supusă votului în ordine alfabetică și uh, candidații vor fi numiți în funcție de numărul de voturi primite va exista o uh, ierarhizare aequo în cazul în care mai mulți candidați au același număr de voturi. Rezultatele votului nu vor fi publicate decât după ce membrii Consiliului de Administrație vor fi avut ocazia de a face numirile pe data de 17-18 mai 2018. Vote if you want to express support for a candidate. Și acum, Vom uh, exprima votul pe marginea fiecărui candidat. Votați pentru sau împotrivă sau abțineri sau vă puteți abține. Puteți vota pentru 11 candidați maximum. Și acum începem voturile. Then open the vote. Uh, yes, uh, yeah, uh, the first candidate. Începem votul așadar. Primul candidat, Card. domnul Bantecas. Vote is open. Am deschis votul. Ok. Vote is closed. Am închis votul. Nu, îmi cer scuze. Uh-huh. Uh-huh. Uh, uh-huh. Okay, we close. Ok, I close the vote. Închid votul. Al doilea candidat acum. Yes, please. Just to... Vă rog, intervenția din sală. Pentru că s-a produs o oarecare iritare. Pentru aceia pentru care vrem să votăm, votăm da. Pentru cei pentru care nu vrem să votăm, asta înseamnă că trebuie să votăm nu sau pur și simplu nu participăm la vot, ca să fie limpede. Potrivit, spune doamna președinte, potrivit uh, instrucțiunilor de față, trebuie să votăm împotriva celor pe care nu-i dorim. Do you prefer? Yes. Thank you. We, we would just not vote so that we only vote the pluses for, of the candidate. Deci nu votăm practic Votăm plus pentru cei pentru care vrem să votăm, în rest nu, spune uh, o intervenție din sală. Doamna președinte, deci putem să nu-i votăm pe cei pe care nu-i dorim. Deci dacă nu doriți un candidat, puteți să nu-l votați pur și simplu. Bun. Atunci repetăm votul pentru primul candidat. Ilias Bantecas Deschid din nou votul pentru acest candidat. Nothing. Uh, the second vote is for Peter Bartlett. Peter Bartlett acum. Am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. Excuse me, Chair, I understand. Intervenție din sală. Îmi cer scuze, doamnă președinte. Deci dacă susținem un candidat, votăm da. Dacă nu-l susținem, nu votăm. Păi și atunci, dacă vrem să ne abținem, ce mai facem? Uh -huh. The only votes which are account are positive for... Singurele voturi de care se ține seama în acest sistem sunt cele în favoarea unui candidat. Deci, puteți să vă abțineți. Karen Bradley, al treilea candidat. Deschid votul. I close the vote. Închid votul. Close. Ok, thank you. Uh... Mulțumesc. Următorul candidat. François Crepu. Am deschis votul. I close the vote. Am închis votul. Thanks. The next one is Următorul candidat, John da Silva Luis, am deschis votul. I close the vote. Am închis votul. Vă mulțumesc. Candidatul următor este doamna Teodora Costacopulu. Am deschis votul. I close the... Am închis votul. mulțumesc. Următorul candidat, Joana Culeșa. Am deschis votul. Am închis votul. Următorul candidat, Tove Maloi. Am deschis votul. Am închis votul. Next candidate. Următorul candidat, Vera Messing. Deschid votul. Închid votul. Următorul candidat, Ania Mir. Deschid votul. Închid votul. Îmi cer scuze. A fost prea devreme. Bun. Următorul candidat, Francesco Palermo. Deschid votul. Închid votul. Următorul, Dian Roman. Am deschis votul. Închid votul. Vă mulțumesc. Următorul candidat, Andras Saio. Deschid votul. Închid votul. Următorul candidat, Martin Shinin. Am deschis votul. Am închis votul. Următorul candidat, Nico Schreiber. Am deschis votul. Am închis votul. Următorul candidat, Achilles Cordas. Am deschis votul. Am închis votul. Următorul candidat, Iulia Vahing. Am deschis votul. Am închis votul. Următorul, Jens Vechstedt Hansen. Am deschis votul. Am închis votul. Urmează Anne Walschmidt. Am deschis votul. Am închis votul. Următorul candidat, John Wrench. Am deschis votul. Am închis votul. Și ultimul candidat, Sinișa Zrinșceac. Am deschis votul. Am închis votul. Îmi pare rău că nu putem anunța rezultatele acestui vot, ele vor fi comunicate Consiliului de, Consiliului de Administrație al Agenției în regim de confidențialitate. Ne pare rău. Thank you for voting, by the way. Vă mulțumim pentru vot. Okay. And now we have a break for... Iar acum luăm o pauză 5 minute.